Parlamentului European după alegeri deschisă. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Dragi colegi, aș vrea să vă rog să vă ridicați acum pentru a asculta imnul Europei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, vă urez bun venit la prima sesiune a Parlamentului European după alegeri. Vă felicit pe toți cei care au fost realeși și pe cei care au fost aleși pentru prima dată. Mai puțin de jumătate din uh, deputați sunt pentru prima dată în Parlamentul European. Este foarte îmbucurător să aflăm că 35% dintre deputați sunt femei, un procent care n-a fost niciodată atât de ridicat în Parlamentul nostru. 170 de milioane de cetățeni europeni au participat la alegerile europene din iunie. Trebuie